Dear Stimați colegi. We had uh, better start. Linda is uh, ar să începem. Linda întârzie, însă avem un program destul de încărcat, așadar am convenit cu secretariatul că voi deschide eu ședința și voi prezida până la ajungerea Lindei. Începem prin adoptarea ordinii de zi pe care o aveți în dosare, dacă sunteți de acord. Uh, văd că nu există obiecții. Datorită unor absențe neprevăzute, nu avem reprezent, nu avem interpretare activă în croată, interpretarea pasivă va fi disponibilă. După cum știți, în această săptămână, miercuri și joi, vor avea loc zilele dezvoltării europene la locația Tour and Taxis din Bruxelles. 5.000 de persoane s-au preînregistrat, ceea ce înseamnă că va fi cel mai popular uh, eveniment de acest fel și un element cheie al anului european al dezvoltării 2015. Președintele Parlamentului Schulz va deschide acest eveniment împreună cu președintele Comisiei, domnul Juncker, cu prim-ministrii letoni și luxemburghezi din partea Consiliului și Melinda Gates va fi invitată specială. Mai mult de 12 de eurodeputați vor participa în dezbateri, inclusiv în dezbateri organizate de com comisia noastră joi dimineața la 9.45 în auditoriul A2 pe subiectul cum poate să lupte împotriva corupției și să promoveze bună guvernanță, dezvoltarea, eh, cooperarea pentru dezvoltare. Eh, toate dezbaterile vor fi eh, difuzate pe internet. Colegul nostru Davor Stier va modera această discuție și Eli Stein și Charles Görens vor participa. În 3 iunie, la ora 14.30, vom avea o reuniune a coordonatorilor DVA-FET comună deschisă deschisă tuturor membrilor pentru a avea un schimb de opinii cu priori, în legătură cu prioritățile cele de-a 69 adunări generale ONU cu domnul Sam Kahamba Kutesa, președinte al adunării generale a ONU. După cum vă amintiți, Deve a avut o recepție în martie când fotografiile în legătură cu programul mondial pentru alimente uh, au fost uh, expuse în sediul Parlamentului pe tema uh, o masă în familie. Și bineînțeles, uh, la parlamentarium acestea uh, vor fi în continuare disponibile pentru a fi vizionate de chiar mai mulți vizitatori. În ziua următoare, 4 iunie, în dimineața de la 9 la 12.30 vom avea o reuniune extraordinară comună de VAFET legată de lansarea noului uh, plan de răspuns umanitar pentru Irak. Printre alți vorbitori uh, la acest uh, eveniment va, vor participa comisarii Stilianides și doamna Kang, secretar general adjunct ONU pentru afaceri umanitare și coordonator pentru urgențe. În final, luni, 8 iunie la Strasburg, la ora 7.45 seara, DV va avea un punct comun cu Comisia de Control Bugetar. în legătură cu Euro- evaluarea Aid. Următorul punct este adoptarea ordin procesului verbal Acest proces verbal din data de 20 aprilie 2015 sunt în dosarul dumneavoastră. Dacă aveți observații în legătură cu acest proces verbal, sunteți rugați să informați secretariatul înainte de sfârșitul acestei ședințe, dacă nu primite, dacă nu se primesc asemenea Uh, obiecții sau observații, acest proces verbal se consideră adoptat. Punctul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Ați primit uh, proiectul acestei decizii, acestor decizii, uh, este vorba de reuniunea din 20 mai 2015. Dacă aveți orice observații, vă rog transmiteți-le secretariatului înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Dacă nu se primesc observații, vor fi considerate adoptate. Uh, comunicări din partea Comisiei. Are reprezentantul Comisiei comunicări? Nu sunt comunicări. This item, point, point of the agenda as well. Number six, uh... Numărul 6. Rolul autorităților uh, locale în statele în uh, dezvoltare, în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Este vorba de examinarea proiectului de um, raport. O să dăm cuvântul domnului raportor pentru... Teocrat. Teocratos. Please. Thank you, Chair. Well, uh, Since... Mulțumesc. Vin dintr-una una, una dintre țările cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Am călătorit toată noaptea pentru a ajunge aici astăzi. Sper că aveți raportul în dosare. Vă voi prezenta acest raport rapid pentru a putea asculta comentariile dumneavoastră. Este vorba de rolul autorităților locale în uh, dezvoltarea pentru cooperare în uh, statele în dezvoltare și am avut uh, sarcina de a redacta acest raport în scopul de a recunoaște importanța autorităților locale pentru politica de dezvoltare a Uniunii Europene și pentru a prezenta această strategie pentru a îmbunătăți competența actorilor locali în, pentru obiectivele noastre și anume comunități eh, care să aibă succes în statele mai puțin dezvoltate. Este vorba aici de implementarea proiectelor de dezvoltare în mod mai coordonat și mai eficient. Importanța rolului autorităților locale deja a fost eh, subliniată de mai multe ori într-o serie de comunicări din partea Comisiei Europene, precum și în abordări Uh, repetate în acest sens din partea ONU. Sunt de acord cu aceste comunicări. Autoritățile locale sunt actori foarte importanți pentru dezvoltare. Acesta este primul capitol, ca să spunem așa, al raportului meu, pentru că aduc uh, plus valoare acestor procese pentru că contribuie la reducerea eforturilor, reducerea eforturilor de mm, contribuie la eforturile de reducere a sărăciei. Am uitat să uit, am uitat să mulțumesc colegilor mei pentru susținerea lor în redactarea acestui raport. Un alt capitol este rolul autorităților locale în implementarea obiectivelor mileniului. Ca, este vorba aici de lupta împotriva lupta pentru eradicarea sărăciei, în ceea ce privește accesul la apă, îngrijiri de sănătate de bază, cooperarea de bază, canalizare. Mă refer aici și la procesul post-2015, subliniind necesitatea de a avea o viziune clară care să recunoască rolul autorităților locale uh, și să aibă o abordare autonomă. Această inițiativă își exprimă necesitatea unei, unui parteneriat pe, spre mobilizarea acestor mm, autorități locale pentru a găsi uh, puncte comune între parteneri. După aceea punctem accesul, punem accesul, accentul pe sectorul privat. Este vorba de susținerea mm, întreprinzătorilor, micilor întreprinzători, micro-întreprinderi, pentru a promova un mecanism eficient de responsabilizare. Parteneriatele pentru dialog Uh, repetat între stat și societatea civilă sunt și ele foarte utile. Susținerea responsabilității interne și capacităților este o alt, un, alt, un alt uh, domeniu cheie pentru că guvernul trebuie să fie responsabil în fața actorilor internaționali cât și interni pentru a uh, susține culturile locale, migranții și autoritățile în aceste Uh, programe de investiții. O altă problemă care provine din experiența mea este că transferul de competențe către autoritățile locale este și el foarte important în implementarea politicilor pentru beneficiul comunității, pentru bună guvernanță și pentru lupta împotriva um, corupției și birocrației. De asemenea, trebuie să se facă față fluxurilor financiare financiare ilicite și să se asigure un teren echitabil pentru companiile internaționale. Trebuie să se susțină de asemenea mobilizarea resurselor și să se creeze condiții pentru a încuraja integrarea sectorului local fără a descuraja inovarea. În acest fel, comunitatea va fi uh, protejată de fuga de inteligențe prin uh, susținerea unui standard Uh, în alt local. Acest obiectiv este foarte important în eradicarea, eradicarea sărăciei. Aceste elemente sunt necesare pentru a face față oricărei crize. Cu acest raport încerc să consolidez uh, cadrul deja existent, permițând autorităților locale să fie actori pentru dezvoltare în conformitate cu principiile adoptate la nivel internațional, asigurând o, uh, un echilibru de responsabilitate și putere între autoritățile naționale și locale. Acești actori trebuie să fie și ei reprezentați pe scena internațională și ar trebui să fie organizați și recunoscuți în grupurile internaționale de, de donatori. Avem nevoie de instrumente care să ne permită să coordonăm mai bine acțiunile uh, noastre uh, în dezvol- politicile pentru dezvoltare europeană și în uh, coordonarea acțiunilor în statele donatoare. Este un punct nou care apare în raportul actual. Este vorba aici de interacțiunea între autoritățile locale la nivel regional și uh, cooperarea între uh, autoritățile locale din statul donator. putea, dacă autoritățile locale din regiune cooperează, se poate ajunge la o uh, multiplicare a efectului prin împărt- împărtășirea experienței la nivel local. Vă mulțumim, doamnă raportor numele dumneavoastră de familie este aproape la fel de dificil de pronunțat ca și al meu. Da. Da, este, dar are un nume, un, un semnătate foarte uh, specială. Președinte spune, eu vin din uh, Laponia, sunt poate membrul Parlamentului care vine cel mai din nord, dumneavoastră poate veniți cel mai din sud. Uh, raportorii din umbră dacă sunt domnul Manscur din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Suntem într-un an foarte important pentru dezvoltarea durabilă și acest raport ne arată cum rolul autorităților locale și regionale trebuie să fie intensificat și mai și în special valorizat. O felicit pe doamna raportor pentru calitatea muncii sale, pentru caracterul pertinent și complet al abordării sale. Bineînțeles că vrem să ne angajăm eh, pentru a lupta împotriva subdezvoltării în lume. Chiar eu am fost eh, primarul unei mici comune din Martinica, mai mult de 25 de ani și am participat la proiecte de cooperare în Caraibe și sunt convins în legătură cu plus valoarea inestimabilă a um, comunicării între autoritățile locale. De aceea acest raport reprezintă o oportunitate unică pentru ca Uniunea Europeană și politica regională a sa să uh, includă o abordare lărgită. Proiectul de raport uh, arată de ce agențiile locale ar trebui să devină actori esențiali dacă vrem să eliminăm sărăcia, dacă vrem să susținem buna guvernanță, să luptăm eficient împotriva schimbărilor climatice și riscurile de mediu. Populația mondială este urban, urbanizată și estimările demografice pentru perioada următoare ne arată că această tendință se va intensifica în special în, în țările în dezvoltare. Datorită competențelor sale în serviciile sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația sau accesul la apă și la canalizare, autoritățile locale și regionale au deja un rol crucial în implementarea obiectivelor internaționale de dezvoltare rurabile, precum și în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Colectivitățile locale sunt autoritățile publice foarte apropiate de realitatea de zi cu zi și reprezintă un spațiu democratic permanent care permite cetățenilor să se implice. Catastrofele naturale din ultima vreme au arătat uh, solidaritatea de care sunt, uh, de care au dat dovadă aceste autorități locale în caz de urgență. Um, de exemplu, comunitățile din Franța care au ajutat comunitățile din Nepal o întrebare pe care trebuie să ne o punem este una simplă. Autoritățile locale sunt sunt ele văzute la înălțimea angajamentelor lor și sunt suficient susținute la nivel european. La nivel european, contribuția acestor autorități locale a fost recunoscută în anul 2007 în prioritățile adoptate atunci în, și în comunicările Comisiei din 2008 și 2013 și în raportul Parlamentului European din 2007 și 2013. La nivel internațional, autoritățile locale sunt în prima linie pentru că participă la um, evenimentele internaționale în legătură cu eficiența ajutoarelor și au un rol în ceea ce privește definirea obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă. Acest raport de inițiativă reprezintă o oportunitate de a face o propunere pentru viitor în ceea ce privește susținerea financiară. Programul tematic actual pentru autoritățile locale care există din 2007 uh, s-a dovedit eficient, dar nu este suficient date fiind provocările puse de descentralizare. Trebuie să aibă loc o concentrare financiară a instrumentelor Uniunii Europene. Este vorba de instrumente de cooperare pentru dezvoltare, cât și Fondul European pentru Dezvoltare Fed. În ceea ce privește durabilitatea și eficacitatea acestor noi proiecte, Um, în statele partenere. Autoritățile locale trebuie să fie capabile să aibă acces la alte surse de finanțare pentru dezvoltare. Mă gândesc aici în special la uh, dispozitivul de mesaje predum care nu sunt uh, adaptate um, autorităților locale din statele, statele partenere. Putem să ne referim să solicităm și includerea sistematică a autorităților locale în dialogul politic din statele partenere. Guvernele locale și asociațiile lor nu cunosc încă foarte bine politicile Uniunii Europene și nu cunosc nici cum și nici de ce trebuie să se angajeze pe lângă Uniuni, delegațiile Uniunii Europene. Până acum, 84 de delegații au solicitat finanțări prin programul tematic ANAL pentru a coopera cu autoritățile locale și regionale. Este o evoluție pozitivă, dar trebuie să fim mult mai ambițioși. Iată de ce v-aș propune să fie numit un referent pentru guvernanță locală pentru fie, la fiecare delegație în statele în dezvoltare. Pe această bază voi face propuneri de amendamente, doamnă raportor, pentru a îmbogăți și mai mult munca dumneavoastră excelentă. Vă mulțumesc pentru atenție. And, um, thank, can I thank Mr. Mulțumim foarte mult și aș dori să mulțumesc și colegul meu pentru că a fost la președinția ședinței. Eu am avut probleme legate de transport, uh, zborul mi-a fost întârziat, îmi cer scuze pentru întârziere, dau cuvântul acum următorului uh, vorbitor, care este doamna Befera. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu sucintă pentru că noi, cei de la ALDE, avem cam două comentarii pe care am dorit să le, să le facem pe baza acestui raport. Obiectivul acestuia ni se pare foarte important, definirea rolului cheie al autorităților locale în promovarea și integrarea dimensiunilor de dezvoltare. În acest sens, o să venim cu câteva contribuții încercând să fim cât se poate de um, pragmatici de, um, la subiect. Um, și uh, atât colegul Charles Görens cât și eu însă suntem interesați de definirea spațiului, rolului pe care are Uniunea Europeană și Parlamentul European, astfel încât să poată interveni direct la nivel local sau dacă trebuie să se facă acest lucru prin intermediul autorităților uh, naționale. Cred că o capacitate de a um, um, acționa direct ar trebui să fie unul dintre aspectele care ar trebui să șlefuiască acest aspect, acest raport. Și mai sunt câteva aspecte care ne interesează foarte mult. Uh, formarea, capitalul uman, adică ce putem să facem pentru ca uh, autoritățile locale să aibă expertiza, tehnologia, capacitatea necesară pentru a activita la nivelul uh, local și pentru a elabora acele politici, atât la nivel social cât și la nivel, poli- la nivel politic, dezvoltarea IMM-urilor, Mm, iarăși este foarte importantă pentru că reprezintă agenți de schimbare esențiali și apoi, pe de altă parte, cred că pentru un raport care își dorește să fie atât de operativ, de concret, ar fi bine să se trateze mm, chestiunile de gen într-un, într-un mod transversal. Pentru că și acestea trebuie să contribuie nu doar la obiectivele uh, pentru dezvoltarea de, uh, mileniului, dar trebuie să fie uh, Uh, parte din activitatea autorităților locale. Trebuie să existe formare, femeile trebuie să aibă acces la reprezentare politică, ceea ce înseamnă că trebuie să acționăm uh, în mod uh, concret uh, în ceea ce privește participarea femeilor ca alegători și ca reprezentanți la acest nivel, astfel încât să poată acționa și să, se po- să poată include dimensiunea de gen în toate politicile. Și în sfârșit aș mai avea o trimitere la mm, uh, punctul care se referă la popoarele indigene, pentru că este interesant um, să tratăm acest lucru uh, în ceea ce privește contribuția, în ceea ce privește cunoașterile și participarea la planificare, dar e important să le implicăm și în ceea ce privește punerea în aplicare, pentru că știm uh, ce probleme au avut popoarele indigene în a duce mai departe proiectele. Și cred că este foarte important să tratăm această subiect din punct de vedere operativ și uh, să ne axăm pe partea de aplicare, de punere în aplicare a politicilor și a programelor. Și de aceea uh, considerăm că este important uh, ca acest raport să ne permită să avem uh, un impact concret, mai ales în ceea ce privește domeniul nostru de competență, cum putem noi să intervenim la nivelul local. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Maria Hoibruc, numele verzilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca excelentă. Există o serie de puncte foarte interesante în raport în ceea ce privește capacitățile de executare ale autorităților locale. Cred că este foarte important ca ele să fie mai uh, implicate. Mm, ar trebui să fie implicate mai mult uh, autorități locale în elaborarea de politici. Oricum, uh, va fi o provocare să structurăm ajutorul într-o manieră eficientă, pentru că mm, coordonarea nu prea există și mm, Cred că acest lucru nu este subliniat destul de mult în acest raport. Dacă vrem mm, să implicăm toți acești actori, trebuie să asigurăm coordonarea, pentru că dacă aceasta nu există, nu va exista o oferire de ajutor eficientă. Cred că acest lucru trebuie să fie subliniat mai bine în raport când e vorba de principii, da, e bine, dar trebuie să ținem cont de eficiență. Iar când actorii um, locali intervin în statele vizate, e foarte bine. Însă, trebuie ca acest lucru să se întâmple cu toate nivelurile societății. Doar așa vom uh, ajunge să avem o coerență adevărată. Coordon Coordonarea, așadar, între diferiții actori la diferite niveluri nu, încă nu există și a trebuit să fie menționată în acest raport. Încă un lucru foarte important, după părerea mea, trebuie să existe această obligație de a da socoteală, pentru că doar prin asumarea responsabilității uh, se vor obține niște rezultate mm, concrete adevărate. Mulțumesc așadar pentru acest raport, iar noi, verzii, o să prezentăm niște amendamente în linia celor spuse de mine adinauri. Mulțumesc. Acum, domnul Brian Hayes. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să o felicit pe colega mea pentru munca excelentă pe care a făcut-o pe marginea acestui raport și sunt de acord cu comentariile colegilor. Este un raport foarte important, având în vedere evoluțiile istorice pe care sperăm să le înregistrăm anul acesta. Cred că cu toții ar trebui să vedem acest raport ca un mijloc prin care aceste obiective pe care ne dorim cu toții să fie chiar îndeplinite. Cred că sunt multe lucruri pe care noi le luăm de gata în Europa. Um, această uh, evoluție a autorităților locale este diferită în Europa însă uh, avem un peisaj foarte variat uh, în ceea ce privește autoritățile locale în Europa. Am luat cuvântul ca să vă spun două lucruri pe scurt. În uh, circumscripția mea din uh, Irlanda am înțeles uh, în ultima vreme că au existat foarte multe autorități locale care au creat parteneriate uh, pentru dezvoltare cu diferite părți ale lumii, iar activitatea lor, în general, se concentrează pe capacitate a personalului și pe formare, lucru care corespunde cu ce au spus și alți colegi, lucru foarte important pentru că, datorită uh, cunoștințelor istorice și a construirii de capacități, Um, autoritățile locale din Europa pot să facă foarte mult, mult mai mult decât acum, dacă fac parteneriate cu autoritățile locale din lumea în dezvoltare. Acest lucru um, um, poate să implice și alte aspecte, cum ar fi planificarea de mediu, consultările corespunzătoare și modul în care chiar se pot obține rezultate. Mult mai multe sunt de făcut aici de către noi. Trebuie să încurajăm așadar autoritățile locale să-și asume acest rol de parteneriat esențial. Iar pe lângă acest lucru, dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele și uh, prioritățile noastre în ceea ce privește dezvoltarea, trebuie uh, așadar să uh, le permitem autorităților locale de peste tot să își îmbunătățească performanța și să cartografieze problemele, să le identifice mai ales când e vorba de bună guvernanță, lupta împotriva corupției, Um, un domeniu în care am, um, am implicat și eu nu de mult, uh, parteneriatele public-private, cum să avem un dialog corespunzător, mai ales uh, când vine vorba de acordurile pe care le încheiem. Chiar consultăm uh, membrii autorităților locale și partenerii din lumea în dezvoltare, din părțile terțe, pentru a ne atinge rezultatele. Cred că Aici uh, potențialul comisiei noastre este foarte mare și apreciez faptul că raportorul, raportarea a menționat acest lucru în raport. Pentru că trebuie în aceste perioade în care obținem acorduri istorice să mizăm pe importanța autorităților locale și pentru că acestea să obțină rezultatele pe care le dorim cu toții. Mulțumim, Norbert Neuser acum. Mulțumesc. Aș vrea să refin și eu la ce a spus domnul Hayes cu privire la rolul autorităților locale din Europa. Cred că este într-adevăr un aspect foarte important pe care ar trebui să-l tratăm mai mult în raport, pentru că există multe astfel de parteneriate între autorități locale din Europa și din state terțe. De asemenea, există cooperare și la nivel regional, însă nu există coordonare și nu se oferă asistență. Și cred că acest lucru ar trebui să fie luat în considerare nu doar la nivelul Comitetului Regiunilor, ci și aici. Comisia ar trebui și ea să acorde mai mult sprijin. Există un potențial mare și multe uh, bune practici care există și care pot fi utilizate mai ales uh, prin Fondul European pentru Dezvoltare. Eu, uh, în, în, în regiunea mea, există un parteneriat cu Ruanda, cu școli, um, care au ajutat foarte mult la conștientizare și acest aspect mi se pare foarte important. Poate și acest lucru ar putea să fie inclus în raportul care vizează autoritățile locale. Altfel, cred că aspectele importante sunt, se regăsesc în acest raport. Importanța autorităților locale este prezentată foarte bine, iar noi în Europa trebuie să ne gândim cum să acordăm mai mult sprijin pentru acest proces. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu am aflat cum că ar exista alți colegi care să dorească să intervină. Am înțeles că este uh, un reprezentant al comisiei de la DG DEFCO, domnul Michel Laloj, Apropo de parteneriat, anul trecut am avut un uh, seminar al grupului uh, socialiștilor în care am aflat despre legături dintre școlile din Regatul Unit și um, copiii din uh, taberele pentru refugiați și îmi dau seama că acum există uh, mult mai mult potențial de dezvoltare a legăturilor între școli, între astfel de organizații. Cred că acest lucru poate să facă și prin autoritățile locale. Ar fi foarte interesant să vedem cum vede lucrurile și Comisia. Domnule Alor, mulțumesc! Apoi, vreau să spun că ceea ce corespunde Ceea ce se spune în uh, raport corespunde foarte mult cu comunicarea noastră uh, din 2013, în care se menționează patru priorități, descentralizare, apoi uh, sporirea capacităților um, operaționale ale autorităților locale, apoi urbanizarea durabilă și fiabilă, și încă una care n-a fost atât de bine percepută, rolul la o asociațiilor uh, dintre autoritățile locale, fie că sunt uh, naționale, regionale sau globale. Am înțeles că autoritatea, um, Asociația Globală a Autorităților Locale a avut un uh, rol foarte important în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare rurală, durabilă și Vă mai spuneam că încă o prioritate uh, era legată de urbanizare, care a fost uh, sprijinită de autoritățile locale. Cred că acest raport cumva reunește punctele importante legate de rolul autorităților locale în dezvoltare, însă ce aș dori eu să subliniez, că poate au fost câteva lucruri care au, au fost omise de raportare, și anume Um, ceea ce vizează abordarea teritorială, ceea ce reprezintă o metodă, un mod de dezvoltare a teritoriilor, a uh, regiunilor. Aceasta um, uh, include și a patru componente ale uh, ajutorului pentru dezvoltare Um, statul, care mai e important, uh, sectorul privat, societatea civilă, cu tot ce include ea, fundațiile, organizațiile, sindicatele și, în sfârșit, autoritățile locale, despre care vorbim astăzi. Așadar, ar trebui să se țină cont și de această abordare pe care încearcă să facă progrese Comisia Așadar, uh, tematica este definită, avem o provocare, există 84 de state care se încadrează în această linie, uh, care vor beneficia de fonduri la nivel uh, național, anul care urmează. Desigur, punctul de intrare reprezintă autoritățile naționale, iar punctul de sprijin este reprezentat de autoritățile locale. Apoi, trebuie să spunem că există foarte multe state în programarea bilaterală în care există o contribuție a autorităților locale, să lucrează cu acestea atât în ceea ce privește decentralizarea și guvernanța locală. Mai există și măsuri care vizează sporirea capacității operaționale a, capacității a autorităților locale. Cred că acest raport este un foarte bun, uh, care a fost urmărit și de colegii mei. Ne aflăm într-un an cheie pentru ajutor pentru dezvoltare și, adevărat, uh, autoritățile locale trebuie să fie văzute ca un actor principal. Exact acest lucru se face și aici, la Parlament, și la noi, la Comisie. Și sperăm ca acest lucru să fie luat în considerare în septembrie, în cadrul uh, summitului Națiunilor Unite. Mulțumesc! Doamna raportor, vreți să luați cuvântul din nou? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru comentariile făcute, la fel și comisie. Am să țin cont de toate aceste observații și aștept cu interes o colaborare bună cu raportorii din umbră pentru a prezenta la final un raport excelent. Singurul comentariu pe care aș dori să-l fac este că în multe comunități din Africa subsahariană egalitatea dintre bărbați și femei este la un nivel mai ridicat decât în multe zone de aici din Europa. Vă asigur de acest lucru. Mulțumesc. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este vinerea aceasta, 5 iunie, iar votul va avea loc pe 23 iunie. Dragi colegi, putem să trecem acum la punctul 7. Este vorba de protocolul care modifică acordul de la Marrakesh prin care s-a înființat uh, Organizația Mondială a Comerțului și avem practic două proiecte de aviz privind OMC-ul um, și uh, noul acord de facilitare a schimburilor comerciale. Uh, e nevoie uh, de avizul uh, pozitiv al Parlamentului pentru încheierea raportului de facilitare a schimburilor. Raportorul ne recomandă să ne dăm consimțământul și apoi există Comisia INTA, care este comisia principală și care redactează o moțiune care să, înloc- să însoțească o rezoluție legislativă și noi ne dăm avizul. Iată cele două documente pe marginea cărora ne dăm avizul. Raportorul, domnul Doru Claudian Frunzulică, nu este prezent astăzi, așadar va fi reprezentat de, reprezentat de domnul Noizer, care va prezenta raportul. Briefly present, uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt vă voi prezenta um, opinia colegului uh, meu în ceea ce privește negocierile pentru acordul de facilitare a schimburilor comerciale încheiate în cadrul celei de-a noua conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului în decembrie 2013. Este vorba până acum de principalul rezultat al uh, rundei pentru dezvoltare de la Doha. Este vorba despre facilitarea um, tranziturilor um, fr prin frontiere și îndepărtarea obstacolelor în calea comerțului, care de cele mai multe ori se regăsesc la nivelul frontierelor. Este vorba despre un moment istoric, uh, uh, această punere în aplicare a flexibilității Uh, și um, avantajele vor fi mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Acestea vor putea îi pune în aplicare toate um, măsurile tehnice prevăzute. Este vorba despre o abortare nouă și ar trebui să folosească drept un model pentru acordurile viitoare. Se estimează că punerea în aplicare a acordului OMC ar putea duce la o creștere, o um, scăderea costurilor cu 30-40% pentru țările în curs de dezvoltare. 13-14%. Și ar putea să dezvolte stările, țările în curs de dezvoltare și întreprinderile, mai ales IMM-urile, să Um, se implice mai mult în um, sistemul de creare a valorilor la nivel uh, regional. Trebuie să se pună în aplicare acordul uh, în valoare de 400 de milioane pe 5 uh, ani de zile. Raportul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acordului și în ceea ce privește rezoluția va propune câteva amendamente în ceea ce privește IMM-urile pentru implicarea uh, întreprinderilor și uh, ajutorul umanitar. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Doamna Maria Haiduc. Holbrook. În ceea ce privește această rezoluție, la care vom putea răspunde prin da sau nu, de fapt aș vrea să știu dacă se vorbește despre rezoluție sau despre aviz, mm, pe marginea căruia vom putea aduce amendamente. Pe marginea amândurora răspunde președinta. Deci se cere aprobarea acordului și a rezoluției. Nu se poate modifica primul aviz decât pe prima parte. În a doua parte e o rezoluție normală. Deci, practic, acceptăm observații pe ambele. Ei bine, atunci aș avea într-adevăr câteva observații. Poziția țărilor în curs de dezvoltare trebuie să fie mai mult luată în seamă rețelele cu țările terțe au un rol fundamental de jucat și mi se pare că acest lucru nu reiese suficient în această rezoluție. Țările industrializate vor uh, profita de mai multe uh, reducere a tarifelor uh, vamale decât țările în curs de dezvoltare. La fel și accesul la piețe importurile pentru importurile în țările în curs de dezvoltare vor crește, dar acest acord până la urmă nu va avea o mare influență asupra exporturilor acestor țări către țările industrializate. În multe părți din acest text se regăsesc uh, o serie de dispoziții care vizează importurile, dar nu se vorbește suficient de mult despre exporturile din țările în curs de dezvoltare către țările dezvoltate și cum ar putea fi uh, încurajate aceste exporturi. Și apoi și balanța comercială acestor uh, um, uh, țări în curs de dezvoltare ar putea avea de suferit. Și asta nu apare în text. Apoi, în ceea ce privește costurile, noile proceduri prevăzute pentru procedurile frontaliere, vor fi mai mari pentru um, țările în curs de dezvoltare, dar nu și pentru țările dezvoltate, pentru că aici există deja norme și practici internaționale. Și pe baza nevoilor țărilor dezvoltate s-au um, pus la punct aceste norme. Trebuie văzut într-adevăr cum funcționează cele mai bune practici, dar din păcate în țările în curs de dezvoltare nu s-a ajuns la acest nivel. Trebuie să ne asigurăm că țările în curs de dezvoltare vor avea parte de o flexibilitate pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții, în funcție de posibilitățile lor. Acestea n-ar trebui să fie obligate să respecte acordurile de liber schimb dacă nu au capacitățile tehnice pentru a putea asigura respectarea dispozițiilor din aceste acorduri. Iată din punctul, de vedere, din punctul meu de vedere care sunt uh, punctele slabe în acest raport. Apoi în ceea ce privește taxele vamale, multe țări în curs de dezvoltare, mai ales cele mai puțin dezvoltate, vor fi afectate pentru că vor avea uh, mai puține încasări la bugetul public. Pentru că taxele vamale aduc uh, în principal bani acestor state. Și din păcate nici acest element nu se regăsește în uh, text. Eu am o întrebare pentru comisie și anume aș vrea să știu Nu mi se pare că ar mai fi și alte întrebări. În textul raportului se spune că va fi o abordare nouă în cadrul căreia țările în curs de dezvoltare pot uh, hotărâ singure care va fi ritmul de punere în aplicare. Care, până la urmă, care sunt avantajele acestui nou uh, tip de abordare? în ceea ce privește de, uh, DG DEVCO. Uh, prevederile OMC-ului au de-a face cu uh, fel și fel de acorduri bilaterale, comerciale bilaterale între UE și țări terțe sau regiuni terțe și aș vrea să știu cum se echilibrează acestea. Domnul Guy Platon sau Platon din partea Comisiei. și domnul Albert Levante de la DG Trade. Deci domnii Platon și Levant. Vă mulțumesc, Levente mă cheamă, e un nume maghiar Înainte de a răspunde observațiilor, permiteți-mi să salut raportorul uh, domnului Frunzulică. Da, sunt de la DG Trade, pentru ca lucrurile să fie clare. Și tocmai de aceea nu voi putea răspunde numele DG Devco. Amândoi ați vorbit despre importanța unei abordări echilibrate pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Angajamentele și obligațiile pot fi clasificate pentru țările în curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate în trei categorii. Categoria A, obligațiile care vor fi puse în aplicare de îndată ce intră în vigoare acordul. Deci, în categoria B este vorba despre angajamente și obligații pentru care este nevoie de o perioadă de tranziție, pentru a căror punere în aplicare e nevoie de o perioadă de tranziție. În categoria C, cea mai importantă, de, vă reamintesc că țările hotărăsc singure în ce categorie intră. Deci în categoria C în funcție de capacitatea de punere în aplicare. Și acest lucru este subliniat în acord. Donatorii, deci țările dezvoltate, și-au luat angajamentul să construiască aceste capacități. Deci toate țările în curs de dezvoltare și țările cele mai puțin dezvoltate trebuie să se asigure împreună cu OMC-ul că anumite obligații revin în categoria C și din momentul respectiv donatorii vor viza nevoile prin uh, intermediul programelor de ajutor fie că e vorba de ajutoare uh, bilaterale, cu bănci, cu uh, Fondul Monetar Internațional și așa mai departe. Deci, odată ce țările au hotărât că au capacitatea de a pune în aplicare, vor trece la treabă. Și atunci, uh, articolul din acord devine obligație. Angajamentul devine obligație. Tocmai de aceea noi considerăm că este vorba despre o abordare nouă pentru că în trecut pur și simplu se acorda mai mult timp uh, țărilor în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare. Uh, această nouă procedură, practic, dă de um, câștig tuturor. Evident, atât țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare au de câștigat. Având în vedere că e vorba de reguli vamale, nu e vorba despre tarifele vamale. Deci tarifele vor rămâne aceleași. Nu, va presu- nu vor presupune o pierdere de venituri din acest punct de vedere. Unul dintre primele lucruri pe care le poate face o țară în curs de dezvoltare să-și crească uh, veniturile este să se asigure că taxele sunt colectate. Și noi tocmai asta încercăm să facem prin metode noi. Spre exemplu, două, uh, deschiderea a două ghișee de vamă la orare diferite. Uh, duce la uh, pierderi de o, dacă aceste ghișee sunt deschise la ore diferite de o parte și de cealaltă a frontierei. În ceea ce privește această abordare diferențiată, aceasta nu se regăsește în TTIP. În ceea ce privește EPAS, este vorba despre o abordare cu totul și cu totul nouă și care e în mare pe placul nostru. Și vom lua seama la acestea în următoarele, în viitoarele acorduri. Dar e vorba despre o abordare multilaterală până la urmă. Vă mulțumesc. Uh, domnul Platon de la DG DEVCO. Vă mulțumesc. Da, Platon mă numesc. Am și eu două observații pe marginea declarațiilor uh, parlamentarilor în ceea ce privește importurile către țările terțe, importurile în țările terțe, acestea vor crește. Deci se spune că țările în curs de dezvoltare vor avea mult mai mult de câștigat de, decât țările dezvoltate. Noi nu ne așteptăm la o creștere foarte mare a exporturilor din Uniunea Europeană către țările aflate în curs de dezvoltare. S-a spus de asemenea că ar trebui să evaluăm o marjă de manevră pentru țările în curs de dezvoltare. Ajutorul pentru punerea în aplicare a acordurilor de facilitare a comerțului se bazează pur și simplu pe cerere. Deci noi nu impunem nimic uh, țărilor în curs de dezvoltare. Ei trebuie să înștiințeze, așa cum spunea uh, uh, colegul de la DG Trade, în ce categorie intră, în A, B sau C. Și apoi noi îi putem orienta cu finanțarea, să le oferim asistență tehnică pentru capacita- construirea de capacitate pentru a găsi ei răspunsuri la nivel național pentru o punere în aplicare eficientă a acordului. Deocamdată atât am de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Norbert Noiz, ați dori să adăugați ceva? Am uh, notat toate comentariile formulate până acum și le voi transmite raportorului. Charles, vrei să mai adaugi ceva, nu-i așa? Da, am o propunere de procedură pentru viitor. Cele 400 de milioane care vor fi puse la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare sunt, cred eu, eligibile pentru ajutor de dezvoltare, nu? deci eh, conform OCDE, sunt eligibile drept ajutor public de dezvoltare. Aș vrea ca DGDEFCO să ne spună pe viitor care este propria sa evaluare în ceea ce privește impactul eh, eh, cheltuielilor acestor sume. Asta e propunerea mea. Mă rog, dacă deja dispuneți o astfel de evaluare, v-am fi recunoscător dacă ne-ați trimit-o. Aș vrea să știu uh, cum s-a tratat acest aspect înainte de a hotărâ asupra textului. Domnule Platon, uh, DG Trade face o evaluare în acest sens? Și dacă <clears throat> faceți astfel de evaluare, ni le-ați putea nouă și, pune și nouă la dispoziție? într-adevăr, așa am avea o imagine de ansamblu asupra comerțului și accesului comercial. Și ar fi bine să avem o discuție serioasă pe toate aceste aspecte, mai degrabă decât uh, să o luăm ca pe un mozaic, un puzzle și să le discutăm pe fiecare părticică în parte. Da, o să discutăm această chestiune la reuniunea coordonatorilor cândva în următoarele săptămâni. Eu nu sunt deloc expert în acest domeniu și cred că ar fi foarte bine să pricepem, să avem o imagine de ansamblu în ceea ce privește accesul la piețe. Uh, dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde în privința evaluărilor. În ceea ce privește evaluările, trebuie să știți următorul lucru. Comisia evaluează facilitățile de comerț ca parte din politica de ajutor pentru dezvoltare a Comisiei, care e mult mai amplă. Atât Comisia cât și statele membre s-au angajat în, la G20 în Corea cu, câteva, cu câțiva ani în urmă să pună la dispoziție cel puțin 8 miliarde pe an pentru ajutor de dezvoltare. Pentru a vedea cum ne ridicăm la uh, nivelul acestor angajamente, în fiecare an facem o revizuire a ajutorului pentru dezvoltare. Deci facem apel la consultanți care examinează exact ce sume s-au, au cheltuit pentru ajutorul pentru dezvoltare, pentru facilitarea comerțului. Spre exemplu, evaluăm uh, strict facilitarea comerțului și evaluăm situația pentru a vedea exact ce acțiuni se fac, unde în lume, uh, care este eficiența acestora. E vorba despre rapoarte anuale care sunt publicate undeva în luna mai sau iunie. Cred că a fost foarte bine că ați pus acest punct ordinea de zi a coordonatorilor. Eu aș dori să, am, să avem o evaluare ex ante, deci înainte de a avea votul final la Parlamentul European, să știm care sunt obiectivele, metoda, care este impactul scontat, așteptat de DEFCO într-un stat pe care, în curs de dezvoltare, care poate să fie impactul asupra eliminarea, eliminării sărăciei în statele în dezvoltare. Pentru că acum acționăm fără să avem nici cel mai mic impact în legătură cu scăderea sărăciei. Vă mulțumesc, vom pune acest punct pe ordinea de zi într-o, într-un format uh, corespunzător. Termenul pentru amendamente este mâine la ora 14 și recomandarea este de a uh, vota da în ceea uh, al doilea aviz este unul normal care poate, pentru care se pot depune amendamente în mod uh, normal. Vom vota în data de 23 iunie în comisie. Trecem acum la punctul 9. Proiect de aviz în legătură cu Uh, stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute între Uniunea Europeană și Guinea-Bissau. Uh, ultim, s-au încheiat aceste acorduri la sfârșitul mandatului anterior al Parlamentului, deci aceste acorduri trebuie să fie în susținerea dezvoltării în mod mai mare decât uh, acordurile anterioare. Așadar, vom uh, da curs, vom urmări aceste acorduri pentru a ne asigura că intenția este îndeplinită și am uh, avut contacte cu Digi Mare, cu Digi Defco, uh, pentru a se coopera mult mai mult pe aceste acorduri. Raportorul este domnul Deva, care nu este prezent. Mi s-a spus că îl va înlocui domnul Luca din partea ICR, însă nici el nu este în sală și nu am reușit să dau de el. E la o altă comisie, se pare, în această dupămasă, deci nu putem da cuvântul raportorului. Dau cuvântul raportorilor din umbră, nu știu dacă dorește să se pronunțe altcineva pe acest punct. Domnul Ponga, sunteți unul dintre raportorii din umbră, tocmai ați ajuns la timpul potrivit. Vă mulțumesc, voi interveni chiar dacă colegul nostru Deva nu este prezent în, cal, în funcția mea de raportor din umbră din partea PP. Aș dori să-i mulțumesc domnului Deva pentru munca pe care a realizat-o. Sunt de acord cu concluziile sale. Trebuie să susținem acest nou protocol care oferă noi oportunități de uh, dezvoltare guinei bissau Voi depune amendamente pentru a reaminti două puncte care mi se par foarte importante. Primul, necesitatea de a avea raporturi repetate în legătură cu aceste acorduri sectoriale care susțin pescuitul local. Este o sumă importantă de 3 milioane de euro pe an și trebuie să avem informații în legătură cu utilizarea acestor sume. Al doilea punct, din amendamentele mele este că trebuie să insistăm pe buna guvernanță, lupta împotriva corupției în Guinea-Bissau, suspendarea acordului actual datorită uh, loviturii de stat militare din 2012 ne invită, ne impune o anumită prudență suplimentare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Ponga. Văd că domnul Luca tocmai a reușit să ajungă, să ni se alăture. Domnul Luke suntem puțin uh, avem ceva timp în plus, sunt și alți colegi care doresc să... Domnule Luche, uh, sunteți pregătiți să interveniți? Am explicat că domnul Deva v-a rugat să vorbiți în numele său. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. După cum ați spus, uh, este în numele domnului Neș Deva, care nu a putut, din păcate, să fie prezent. În locul său spun că ieri și noi conservatorii suntem foarte mulțumiți de ultimele evoluții politice din Guinea-Bissau după alegerile prezidențiale din 2014. Uniunea Europeană a reluat cooperarea cu Guinea-Bissau și s-au reluat negocierile în legătură cu protocolul și acordul pentru parteneriat în domeniul pescuitului. Este vorba de accesul vaselor comunitare în anumite uh, zone exclusive ale Guinei-Bissau pentru a pescui uh, creveți și cefalopode. Este vorba de 9 uh, milioane de european pentru o perioadă de 3 ani, însă este vorba aici și de dezvoltarea industriei locale, a pescuitului local și a uh, intensifica aspectul de export. În actualul proiect de acord recomandăm Parlamentului să aprobe acest protocol cu două puncte suplimentare. Uniunea și Guinea-Bissau trebuie să își intensifice cooperarea în legătură cu pescuitul ilegal, nereportat și ilicit prin controle și prin utilizarea monitorizărilor, monitorizărilor prin satelit a vaselor. Un lucru esențial și în cadrul implementării acordului pentru a crește transparența în ceea ce privește utilizarea finanțării în sectorul pescuitului, care duce la o dezvoltare uh, corectă a sectorului pescuitului. În uh, altfel, susținem recomandările raportorului. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului, doamnei Maria Hoibuc Maria, you're not using your mic. Da, ați intervenit fără microfon, deci poate puteți începe din nou. Verzii, grupul verzilor, nu putem să votăm pentru acest raport și vă voi explica de ce. Protocolul a fost eh, semnat fără noi negocieri pe baza textului din 2012. După cum am auzit, negocierile au fost întrerupte în 2012 după lovitura de stat și au fost reluate exact din același punct. S-a folosit același text deja depășit, mm, distanțele și capturile sunt aceleași, nu s-a făcut nicio reevaluare în al doilea rând, acest protocol nu, este, nu corespunde reformei politicii comune de pescuit adoptate în ianuarie 2014. În ceea ce privește resursele sub, supranumerare de pescuit, în primul rând acestea trebuie să fie identificate, trebuie să știm cât, care sunt stocurile de acum, nu se pot folosi datele din 2012 am avea nevoie de un studiu științific în ceea ce privește stocurile, uh, modelele de migrație, pentru că știm că există migrații pe distanțe foarte mari și nu au fost efectuate aceste studii. Nu există transparență nici în legătură cu accesul altor flote uh, în, în apele teritoriale. Putem să presupunem că și flotele asiatice vor pescui acolo și Rusia are un acord cu Guinea-Bissau. Nu știm ce cote au fost stabilite acolo, poate și China. Uh, China în 2014 a, primi, a trimis patru vase în apele Guinei-Bissau. Nu cunoaștem care sunt stocurile. Așadar, din acest motiv, considerăm că acordul nu este acceptabil și nu corespunde cu noua politică comună pentru pescuit. Domnul Luke a menționat faptul că vor fi alocate 9,2 milioane de euro pe an pentru asistență pentru pescuit. Ministerul local nu are însă capacitatea de a absorbi aceste fonduri, aceste fonduri ar trebui să fie cheltuite, însă nu există capacitatea necesară. S-a propus transferarea fondurilor către alte ministere sau ONG-uri, însă nu s-a luat, s-a luat nicio decizie finală în acest sens. Deci, cred că trebuie să știm în primul rând mai clar ce se va întâmpla înainte de a semna un acord de această natură. Vă mulțumesc. Domnul Zeller a cerut să intervine. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am nevoie de niște răspunsuri în, înainte de a fi de acord cu un asemenea acord, care corespund în mare parte cu uh, intervenția doamnei Hoibuch. S-a spus că Guinea-Bissau s-a îndreptat către democrație în 2014, înainte uh, fiind o dictatură militară, însă situația este în continuare instabilă. Aici vorbim despre apele de coastă ale Guinei-Bissau, Mm, sunt printre apele care găzduiesc uh, o diversitate extrem de mare de pești, uh, unde multe dintre specii sunt pe cale de dispariție sau periclitate. Multe state uh, suprapescuiesc zona respectivă, nu mai rămâne mare lucru pentru pescarii locali care Uh, nu au altă opțiune decât să devină pirați sau să încerce să imigreze în Europa. Uh, eu aș fi de părere că dacă semnăm acorduri de pescuit, să uh, ni se permite să pescuim doar surplusul. Însă cum cunoaștem aceste cantități? Cum știm că mm, cum identificăm ceea ce pot să pescuiască vasele noastre? Nu am văzut niciun fel de explicație plauzibilă a sistemului și mai mult știm că 500 de vase au participat la pescuit în zonă. Există vese din Asia, din Rusia, Ucraina, din Lituania se folosesc pavilioane de conveniență, deseori se folosesc pavilioane vest-africane și navele pretind că sunt locale, însă nu sunt. Așadar, în primul rând, avem nevoie de o evaluare clară a ceea ce se întâmplă acolo și care sunt cantitățile care pot să fie capturate. Dacă avem cifre pe care să se poată pună bază, dacă cunoaștem care sunt trendurile, am menționat deja surplusurile, cine beneficiază de acest acord, cum va avea loc monitorizarea, cum ne vom asigura că acordul va fi respectat, dacă aceste capturi vor fi uh, aduse la țărm, uh, tonul este la mare preț nu doar în Europa, ci și în alte state. De aceea, eu cred că monitorizarea este foarte importantă din motive de uh, pescuit durabil. Așadar, câteva răspunsuri de care am nevoie înainte de a putea fi de acord cu un asemenea acord. Mai mult vorbim aici de o sumă foarte mare de bani pentru un stat relativ, de dimensiuni relativ reduse. Ideea este de a ajuta pe cetățenii Guinei-Bissau, însă noi cui plătim aceste fonduri? Avem nevoie de verificări corespunzătoare că aceste fonduri care sunt trimi, trimise că pentru autorizații de pescuit vor ajunge la beneficiarii reali au economia locală și în special IMM-urile. Nu prea văd foarte multe date concrete în acest acord. Vă mulțumesc. Nu văd uh, alți colegi, domnul Goebbels. Görens. Am și eu uh, o întrebare în legătură cu ajutorul bugetar sectorial, asistența bugetară, bugetară sectorială, prin care Guinea-Bissau beneficiază de, aceste, de această asistență, care să fie modalitatea, care va fi modalitatea Comisiei de a verifica utilizarea fondurilor și, în plus, în ceea ce privește supravegherea, inspecția, cine organizează acest control? Mm, comisia sau uh, va fi o sarcină delegată statului respectiv? Știu în orice caz că acum 10 ani nu Comisia avea această capacitate de verificare sau de inspecție. Așadar, aș dori ca Comisia să-mi răspundă la această întrebare. Nu mai văd alte intervenții. Îl am pe domnul Emanuel Oberche de la Mare, Poate ați putea să clarificați pentru întreaga comisie. Uniunea Europeană plătește din bugetul comunitar această sumă către guvernul Guinei-Bissau companiile care pescuiesc acolo, ce contribuție fac? Companiile care înregistrează un profit major își aduc vreo contribuție sau toți banii vin din fondurile comune din bugetul Uniunii Europene? Acum depinde de Parlament și de statele membre să adopte aceste măsuri, însă este o întrebare foarte importantă dacă contribuabilul plătește sau uh, companiile care înregistrează profiturile de pe urma acest, acestui acord. Știu că au avut loc anumite schimbări și DG Mare este conștiență. Deci, eh, domnul Peck, vă, vă dau cuvântul. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și eurodeputaților care s-au exprimat cu privire la acest protocol. În primul rând, trebuie să spun că este unul foarte important pentru noi. Unul dintre cele mai importante în domeniul financiar, pentru că e o contribuție anuală de 9 milioane de euro. De asemenea, e un protocol de pescuit care vizează o serie întreagă de specii de uh, pești și acoperă un segment important al flotei noastre. Este ceea ce se numește un acord Plix, la fel cum a fost cel uh, încheiat cu Marocul sau cel cu Groenlanda, unul care, într-adevăr, um, este în avantajul mai multor actori economici europeni. Bun, 9 milioane de euro reprezintă și un impact uh, important asupra economiei Guinei-Bissau, care, după cum știți, este unul dintre statele cele mai sărace din lume, iar acestea contribuie, pe de o parte, la funcționarea um, statului Guinea-Bissau, și uh, cam 6,2 milioane de euro și apoi uh, contribuim și printr-un plan de acțiune care se vin împreună cu Comisia Europeană și care este pus în uh, aplicare împreună cu acest stat. Am să încerc acum să intru în detaliu cu privire la anumite întrebări specifice care au fost adresate. În primul rând, e vorba de o situație puțin specială. S-a negociat în 2012 cu acest uh, stat, acum suntem deja în 2015, a trecut așadar o perioadă, întreruperea într-adevăr s-a petrecut din cauza crizei care a avut loc în Guinea Bissau. De ce n-am putut să negociem? Păi ajunsesem la sfârșitul uh, negocierilor și ajunsesem la un uh, text parafat. Dacă n-am fi redemarat acest proces, ar fi trebuit să o luăm de la capăt, să facem o nouă evaluare, un nou mandat din partea Consiliului și mm. după aceea să pornim într-o altă cursă de câteva luni, adică am fi pierdut foarte mult timp prețios pentru flotele noastre, că n-ar fi putut între timp să pescuiască în uh, apele Guinei Bissau și ar fi fost important și pentru uh, Guinea Bissau, care ar fi trebuit să amână o serie de venituri importante. Acum, în ceea ce privește îngrijorarea cu privire la situația stocurilor, este constantă și este foarte importantă în modul în care tratăm noi acest acord de pescuit. Când am uh, negociat în 2012, am um, urmărit cele mai um, uh, recente și cele mai bune avize științifice de la vremea respectivă, unele care au fost uh, puse la dispoziție de către organizații regionale, cum ar fi CECAF, care ține de FAO, care um, examinează stocurile care nu țin neapărat de acest stat, ci și de altele Așadar, am ținut cont de acestea. De asemenea, am uh, acuzat, am uh, folosit și un principiu care ne-a permis să reducem posibilitățile de pescuit, am luat o serie de măsuri tehnice pentru a limita impactul asupra stocurilor, cum ar fi, de exemplu, cele legate de um, plase, de um, mărimea plaselor. De asemenea, am vrut să Uh, avem uh, și un timp cât se poate bun, pentru că dacă avem un protocol cu ei, tocmai asta înseamnă să le dăm niște mijloace și să îi permitem să pună în practică o serie de politici și um, să îi um, um sprijinim în măsurile pe care trebuie să le ia de um, supraveghere. Deci, în loc să fim uh, absenți, cum au făcut-o alții, flotele asiatice și așa mai departe, am vrut să fim prezenți, să însoțim Guinea-Bissau ca să-și uh, gestioneze corespunzător resursele. Iar acest lucru uh, s-a întâmplat și prin competențele Comitetului Științific Comun înființat împreună cu acest stat, și în uh, primele luni de aplicare al protocolului, tocmai asta am făcut. Am reunit acest uh, comitet științific comun care regrupează experți din Uniunea Europeană și din uh, Guinea-Bissau. Aceste, acest comitet ne-a dat un aviz și concluziile au fost că efortul de pescuit a fost constant din 2010 încoace și că nu există alerte, amenințări specifice um, asupra vreuna dintre stocurile care sunt pescuite în Guinea-Bissau. Există, într-adevăr, um, uh, o idee foarte clară legată de numărul de nave asiatice și altele care pescuit acolo și ce impact au ele în ceea ce privește uh, stocurile. Am uh, mers mai departe cu acest proces și cu acest dialog științific cu Guinea Bissau. De asemenea, sprijinindu-i pentru a pune la punct măsuri de statistică, de supraveghere, pentru a-și uh, îmbunătăți situația. Așadar, așa cum spuneam, uh, uh, avem și un program de sprijin sectorial, este vorba de un sprijin bugetal țintit, care include o serie de Uh, măsuri uh, care tocmai uh, își propun să îmbunătățească pescuitul, de exemplu, s-au finanțat infrastructuri prin acest sprijin. Vorbesc acum de protocolul anterior, dar există o continuitate. S-au creat infrastructuri, mecanisme de facilitare a analizei sanitare, de exemplu un laborator. Prin, prin protocolul anterior am finanțat laboratorul, acum urmează să finanțăm echipamentul din laborator E vorba de o strategie, de un uh, demers destul de coerent al Guinei-Bissau care încearcă să pună în valoare resursele din apele sale, nu doar să le autorizeze um, să înrățele anumite nave, să pescuiască acolo, după aceea să plece. Uh, încearcă să creeze și o infrastructură de transformare a peștelui, de prelucrare a acestuia, ceea ce duce la crearea de locuri de muncă și de asemenea să sporească capacitatea de export. Încă un lucru pe care am insistat um, în uh, negocierile cu Guinea-Bissau a fost supravegherea apelor sale, tocmai pentru că există mulți actori, uh, mulți um, actori prezenți acolo și de asemenea s-a încercat aici să se uh, facă operațional sistemul VMS de urmărire a navelor prin satelit. L-am finanțat, trebuie să finanțăm în continuare ca să fie pe deplin operațional și în cursul anului 2015 ar trebui acest um, sistem să își aducă roadele, să uh, îi permite Guinei Bissau să aibă o vedere de ansamblu, o vedere generală a activităților din apele sale. De asemenea, considerăm că nu există probleme legate de capacitatea de absorpție, pentru că sunt multe lucruri de făcut, există oameni competenți care pot să desfășoare aceste activități. De asemenea, am încercat uh, să uh, sporim mijloacele de navigație tocmai pentru a le mm, a ajuta în mm, efortul de supraveghere. În ceea ce privește pescuitul uh, artizanal, la scară mică, s-au um, luat o serie de măsuri, modernizarea echipament, echipamentului pes, pescarilor din Guinea-Bissau, apoi uh, achiziționarea de materiale de, sec, de securitate, apoi de cumpărare de bărci, de pirogi, tocmai pentru a le permite um, acestor uh, mii de, pes- de pescari să aibă o activitate cât despre raportare, există aceste comisii mixte, periodice, niște um, forumuri de consultare, de dialog uh, cu partenerii noștri, cel puțin o dată pe an, de uneori de multe ori pe an, când e vorba de acorduri mixte mai ales. În la ultima reuniune din uh, ianuarie am adoptat un plan de acțiune care a fost distribuit instituțiilor Consiliului și Parlamentului este baza de muncă pentru noi, pentru a vedea în cursul anului acesta cu uh, oamenii noștri de la Bruxelles, dar și cu cei uh, detașați, avem un reprezentant la Dakar, să ne asigurăm așadar că acest acord va fi pus în aplicare, adică dorim să ne asigurăm că tot ce s-a prevăzut în ceea ce privește rezultatele, impactul, să fie încurunat de succes și să existe realizări uh, în care să corespundă cu angajamentele. În 2011, de asemenea, am mai avut un protocol uh, cu Guinea Bissau, unul activ, n-am fost mulțumiți pe deplin la vremea respectivă ce se făcuse și am hotărât să reducem din um, STAR contribuția um, financiară pe care o avem pentru sprijin sectorial. Așadar, avem mijloace de sancțiune, de reacție, suntem foarte vigilenți și chiar dacă protocolul este un pic vechiuț, deja uh, la vremea respectivă am uh, inclus o serie de clauze corespunzătoare acordului de pescuit, cum ar fi clauza de condiționalitate care permite suspendarea plăților pe, de sprijin um, sectorial. De asemenea, s-au introdus și alte clauze care au făcut ca acesta să fie foarte actual, de exemplu clauze privind drepturile omului, clauze de transparență de asemenea, clauze de nediscriminare între flota noastră și altele. Așadar, cred uh, că merită ca acest uh, protocol să intre în vigoare pentru că în felul acesta ne vom angaja într-un parteneriat activ cu această țară și vom putea examina îndeaproape ce se întâmplă în apele acestei țări. Cred că am răspuns la o mare parte dintre întrebări. Cred că mai a fost și o întrebare implicită, să vedem cum uh, sunt monitorizați banii legați de acces pentru că v-am spus că o parte pentru sprijinul sectorial, guvernanța în domeniul pescuitului, este ceea ce v-am descris și mai mult, dar există partea cea mai mare, cam 6 milioane de euro pe an, care reprezintă o obligație pentru statele um, cu care încheiem um, parteneriate. Bun, avem și un um, un fel de acord cu acestea să nu cerem prea multe explicații, dar uh, există niște obligații. De asemenea, colegii de la DGDEFCO monitorizează um, cheltuirea banilor. Chiar dacă noi, DG Mare, nu um, avem competența de a ne de a investiga aceste aspecte, e bine, totuși ele Um, fac obiectul monitorizării de către instituțiile noastre. E vorba de instituții care um, păstrează um, vigilența asupra acestor bani. Acum, ca să răspund întrebării președintei, uh, desigur, mai e și problema armatorilor. La ultimele negocieri am uh, uh, crescut cu 25%, contribuția armatorilor, a celor care profită de pe urma acestui acord de pescuit, cifrele sunt greu de stabilit pentru că plățile nu se fac neapărat, plățile depind în funcție de numărul de licențe, de capturi și mai departe. Acum suntem în prima fază a aplicării acestei proceduri. Cred că doar la finalul procedurii, la finalul perioadei, vom putea să facem o evaluare însă clar se prevede acest lucru în protocol, contribuția armatorilor există, iar aceasta uh, pe termen lung uh, s-ar putea să devină majoritar față de fondurile publice din partea Uniunii Europene. Și cred că prin aceasta v-am dat câteva elemente care să răspundă la întrebările adresate. Aș mai adăuga un lucru și anume faptul că pe lângă acest uh, acord în sine, există o întreagă asistență tehnică pe care o acordăm acestei țări de serviciile DG Mare și de asemenea agenția de la Vigo pentru controlul pescuitului și echipa sa internațională. Um, ajutăm. De asemenea, vom uh, trimite o misiune în uh, Guinea-Bissau în lunile care urmează pentru a ne asigura tocmai că uh, la capitolul tehnic al controlului pescuit banii sunt bine mm, cheltuiți, că sistemul VMS funcționează, că sistemul RS vor fi puse în vigoare. Este vorba de declararea automatică, automată a capturilor deci, dincolo de programele financiare și de programe de acțiune prevăzute în uh, protocol, cum e vorba de un partener important, fragil, dar cu resurse care merită efortul, să ne ocupăm de ele, am uh, început așadar și acest demers de capacitate, de construire de capacități, de consolidare a acestora, care va începe mm, în lunile care urmează și care mm, cu siguranță va fi prelungit pe termen mai lung prin uh, intermediul protocolului. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lucrem, vreți să reveniți? Nu, nu prea pot eu să răspund uh, la întrebări, însă iau act de întrebările care au fost adresate și am să le transmit lui Deva, care va răspunde, va răspunde în măsura posibilă, desigur. Mulțumim foarte mult! Avem uh, două părți la acest aviz. În primul part, consimțământ acordat sau refuzat și apoi moțiune pentru o rezoluție. În prima parte nu putem să spunem, nu puteți să trimiteți amendamente decât dacă aveți o părere uh, opusă cele a raportului. Termenul de depunere a amendamentului este ora 5 mâine pentru ambele părți ale acestui aviz uh, legat de acordul de pescuit cu Guinea-Bissau trecem peste câteva momente la vot, dar am, am spus că o să fie 5 uh, și un sfert, uh, mai avem câteva minute așadar, așa că revin la începutul uh, anunțurilor. Ca să trece acest lucru în agenda, știți că este ziua europeană a dezvoltării, se întâmplă multe lucruri la ture taxi, am să vă trimitem informații pentru a vedea cum să vă uh, uh, înscrieți acolo cum să intrați, pentru că nu puteți prinde să vă prezentați acolo, trebuie să obțineți acreditare ca să intrați la eveniment. Vom avea și noi evenimentul nostru propriu, joi dimineața la 9.45. Uh, vin, uh, vine vreun eurodeputat uh, la, la părțile acestea. Dacă nu aveți programul total și vreți să participați, să întrebați secretariatul. Pe Cristian. Cristian este cel pe care puteți să-l întrebați cu privire la aceste evenimente, mai ales dacă vreți să mergeți uh, la cel de joi dimineață, la 9.45. Apoi, miercuri, la două și jumătate, va exista o ședință deschisă a coordonatorilor DVAFET pentru un schimb de opinii uh, cu Sam Ambacutesa, care este președinte al Adunării Generale a Națiunilor Unite. Vine aici pentru că este foarte activ în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare um, durabilă și va veni să vorbească despre acest lucru. Va dura cam o oră această reuniune de miercuri de la două și jumătate. De asemenea, la ora 6 în aceeași zi, la Parlamentarium, va exista, se va deschide o expoziție temporară a Programului Mondial Uh, pentru alimente, o fotografii pe tema uh, masa în familie, ce ne reunește pe toți și, de asemenea, joi dimineață, pe 4 iunie, la ora 9, va exista o um, ședință specială a FED-DV pentru a uh, discuta relansarea um, reacției pentru Irak, uh, secretarul general pentru afaceri uh, umanitare. Și vom avea o întâlnire în care vom vorbi despre asistență uman umanitară. Din păcate se suprapune cu evenimentul de la Ziua Europeană a Dezvoltării, dar n-am avut ce să facem, asta se întâmplă joi. Și luni la Strasburg, la 7.45 seara, va avea loc o ședință comună DV uh, cont cu privire la evaluarea ajutorului uh, DEVCO. Este esențial uh, modul în care se, se um, cheltuiește acest, uh, acest bani, așa că avem și un raport al Curții de Conturi. Toate acestea vor fi discutate luni pentru a discuta um, aceste chestiuni, facem o evaluare foarte amănunțită a modului în care sunt cheltuiți banii publici, așadar vă rog să participați, am să trimit și un uh, e-mail uh, în care uh, să vi se spună toate aceste lucruri, când, unde mm, și de ce sunt importante aceste reuniuni. Foarte multe reuniuni suplimentare într-o săptămână, știu, dragi colegi, dar asta este, se întâmplă cu toate în același timp. Vreau să vă întreb dacă aveți uh, întrebări cu privire la anunțuri. Nu. Atunci putem să trecem la punctul 10. Este vorba de mandatul pentru bugetul, pentru, uh, pentru trialog, pentru buget. Am să îi dau cuvântul domn, domnului Liț uh, să ne, um, întreb dacă vrea să ne povestească despre ce votăm aici. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. E foarte simplu. Este vorba de bugetul pe 2016, momentul pentru trilog. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor membrilor uh, Parlamentului care au fost uh, cu care am discutat, am încercat să ajungem la un numitor comun, la un text care a, venit, care a dus la aceste amendamente pe care le votăm acum. Vă mulțumesc pentru cooperare. Sorry, I've just been given something to announce here. Um, which I wasn't, wasn't aware of first, and that is that we're... Scuze, mai trebuia să vă mai anunț ceva, nu mi-am dat seama la început. Nu, când ajungem la punctul respectiv am să vă fac anunțul, dar mai avem. Începem votul cu privire la mandatul pentru trialog, bugetul 2016. Întâi verificăm să vedem că funcționează toate uh, cartelele de vot. S-a deschis votul. Contează ce votați, votați ceva. Vă puteți și abține dacă vreți, doar să ne asigurăm că sistemul electronic funcționează. 17 persoane au votat. E un test. Test. Așa mi s-a spus de la secretariat, să verifică totul funcționează. S-a închis votul. funcționează. Se pare că cartelele tuturor funcționează. Începem votul. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnul Preda, haideți să lăsăm și pe el să voteze, hai să fim un pic amabili, abia am început. Să-l votăm și, să lăsăm și pe domnul Noize ca să fim echitabili. A venit uh, prea devreme, am început cu un minut prea devreme. Bun, nu mai vrea nimeni să voteze, nu mai vine nimeni în tempestit, s-a închis votul. Este 5 și un sfert acum. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, pentru că e egalitate. Deci se respinge. Amendamentul 6 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 10. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Avem un amendament oral pe care trebuie să-l votăm înainte. Toată lumea știe ce e un amendament oral. Votăm întâi amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adopte. Votăm acum amendamentul oral. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă amendamentul oral. Acum amendamentul 13 devine caduc. Cred că raportorul din umbră toată lumea știa, se convenise între grupuri dinainte. Amendamentul 14. Um, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Uh, scuze, se adoptă, se adoptă. Amendamentul 15 pentru 15, la 15 suntem. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu diferențele două voturi. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțin, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul în ansamblu uh, este unul electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 3 abțineri și un vot împotrivă. Felicitări, domnule Liț, ați obținut o majoritate largă. The next one is a simple. Următorul vot este unul simplu. Vizează posibilitățile de pescuit cu Madagascarul. Nu sunt amendamente la această propunere. Vom, face, vom trece la vot electronic pe proiectul de aviz. Am deschis votul în ceea ce privește posibilitățile de pescuit cu Madagascarul. Vot deschis, vot închis. În unanimitate se adoptă. Felicitări domnule lui Michel, in absenția. Ei, acum trecem la un vot ceva mai complicat, cu multe amendamente și voi da cuvântul lui Eli Schlein pentru a ne spune câteva lucruri. Înainte de toate voi spune eu câteva chestiuni tehnice. ECR a cerut vot separat pe trei amendamente. 114 50 și 67. Vom face vot separat. Ar trebui să aveți indicații pe lista de votare în acest sens. 114, pagina 7. 50 și 67. Le vom vota separat. Nu sunt incluse la compromis. Și apoi lipsesc câteva voturi care nu o să regăsesc deloc pe listă. 130 de la Verzi, care nu mai apare pe listă. Vă, vă spun asta acum pentru a putea să vă consultați. Deci 130 lipsea din lipsa de votare. Vă rugăm să-l includeți la pagina 8 după amendamentul 129. Știu că poate vă cam induc în eroare. Sper să nu se mai întâmple și altă dată. Deci încă o dată, pagina 8, amendamentul 129. După el ar trebui adăugat amendamentul 130 pentru că din lista de votare acesta lipsește. Deci după 129 lipsește amendamentul 130. E o greșeală și acesta trebuie inclus. Sper că staful vă poate informa în privința votului. Vreți să vă ofer un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 Raportorul susține să fie abțineri la amendamentul 130. nu e așa, doamnă raportor? Deci la 130, uh, recomandarea dumneavoastră este să ne abținem. Încă o dată, îmi cer scuze pentru toată această confuzie. Încă un anunț de o natură tehnică. Sunt două amendamente pe lista de votare inadmisibile care nu pot fi primite. alineatele 13 și 16 din avizul Econ. Pentru că acestea vizează Europa și am căzut de acord cu Comisia Econ că nu vom vota pe marginea acestora. Deci e vorba despre avizul Econ 13 16 care nu vizează politica de dezvoltare, ci chestiuni legate de Europa, strict. Bun, deci chestiunea asta, aceasta e clară deja. Îmi cer scuze, mi-au fost anulate toate călătorile cu Eurostarul și n-am avut timp să clarific toate aceste aspecte înainte. Doamnă Schlein, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu am multe de spus. Țin să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru eforturile pe care le-am depus în comun pentru a ajunge la un text bun Uh, lucrările noastre s-au bazat pe acest spirit de colaborare foarte bun și sper să ajungem la un text puternic și ambițios în numele Parlamentului nostru. În ciuda dificultăților tehnice cu care ne-am confruntat, uh, amendamentul 130, precum s-a spus, nu apare pe lista de vot. Uh, precum v-am spus, recomandarea mea este să se voteze prin abținere și atât aveam de spus. Mulțumesc. Da, vom trimite o delegație la Addis Abeba. asupra care am votat în plenar acum două săptămâni. Bun, trecem acum la votul pe evaziunea fiscală și frauda fiscală, report al doamnei Schlein. Începem cu amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem apoi la do compromisul 25 pe pagina următoare. Cine este pentru? Compromisul 25. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, a, pardon, compromisul 20, 20, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 de la alineatul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul pe amendamentul 92. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot separat pe amendamentul 109 pentru amendamentul 109 de la alineatul 6 al domnului Lucă. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 109. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 114. Vot separat. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 130, cel care lipsea de pe listă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 137 pentru, împotrivă, verificare electronică la 137. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Asta la egalitate. Compromisul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se trece la 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem apoi la compromisul 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul, la considerente trecem acum. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la compromisul 1. Vot deschis. Vot închis. Ia să vedem. Se respinge. Compromisul 2. A, nu, nu, nu. Votăm amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 15. Am deschis votul. Eu cred că se adoptă. Am închis votul. Da, da. Aveam dreptate. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Nu, nu. Pardon. Sărim la compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sărim până la amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată, la pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica la amendamentul 29. Am deschis votul. Am închis votul. A, e respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 31. Nu. Amendamentul 31, da. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi trecem la 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sărim apoi până la compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 50, vot separat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi sărim din nou până la amendamentul 64. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Vot deschis la 64. Am închis votul. Da. Se respinge la limită. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 75 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Nu toată lumea ridică mâna la timp. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificare electronică. La 76. Deci, PPE și socialiștii e clar. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la trimiteri. Amendamentul 1 se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri. Verificare electronică la 3. Am închis votul. Se respinge trecem la Econ. Avizul Econ. Nu, de fapt nu ne mai rămâne nimic de votat aici. Totul devine caduc pe Econ pentru că totul e acoperit de alte amendamente. Deci putem trece la votul final prin apel nominal. Am deschis votul. A votat toată lumea? Pentru că vreau ca toată lumea să fie avut uh, posibilitatea de a vota. Am închis votul. Wow, bravo! Felicitări! Felicitări raportoarei Eli Schlein, felicitări raportorilor din umbră și tuturor celor care s-au implicat. E clar că acum pozițiile sunt mult mai clare E într-adevăr important ca um, aceste compromisuri să fie obținute. Stimați colegi, îl așteptăm pe domnul Popovski la ora 18. Nu plecați, așteptați până aflăm la ce oră va ajunge. Vreau să vă explic. Inițial, Doamna Mogherini trebuia să vină, nu a putut să vină, va participa la o reuniune ulterioară, însă îl vom avea pe domnul Popovski la ora 18, însă are probleme cu uh, traficul, s-au luat decizii la Consiliul în legătură cu finanțarea dezvoltării Vă sugerez, stimați colegi, să uh, suspendăm sesiunea până la 18 și un sfert, pentru că domnul Popovski tocmai a aterizat. Până la 6 și un sfert, jumătate de oră pauză. Vă rog să reveniți la 6 și un sfert uh, să-l audiem pe domnul Popovski. La 6 și un sfert, vă rog, vă rog să...